Mes chers collègues, bonjour. Stimați colegi, bună ziua! Sunteți trei, e foarte bine. Nu, patru, ai dreptate, mă scuzați. Suntem patru, dar avem asigurată calitatea. Ba nu, cinci. E, e de colegi d'accord. Și mai sunt colegi care ajung. Vom începe primul punct de pe ordinea de zi, e adoptarea ordinii de zi. Vă informez că punctul 13, în primul rând să adoptăm ordinea de zi. Are cineva vreo observație de făcut? Nu, nu e cazul. Atunci vă anunț că punctul 13 și anume descărcarea de buget 2015 a Agenției Europene de Control va fi amânat pentru următoarea reuniune și asta pentru că nu am, că nu am primit încă raportul de la Curtea de Conturi, care trebuia să-l primim săptămâna trecută, așa că vom amâna acest punct. Așa că vă propun acum să adoptăm ordinea de zi. Se opune cineva? Nu. Atunci considerăm ordinea de zi adoptată. Anunțurile președintelui, nu avem nimic special. Trecem atunci, ca de obicei, la adoptarea proceselor verbale ale reunilor din 31 august și 8 septembrie. Are cineva vreo observație, ceva de spus în legătură cu acestea, cu aceste procese verbale? Nu? Nu e cazul? Bun, atunci le adoptăm și pe acestea și vă mulțumesc. Bun, atunci vom trece imediat la punctul 4 și anume o prezentare din partea departamentului tematic B, o prezentare privind rodul, so, rolul socioeconomic și impactul asupra mediului al pescuitului de recreație în, și cel de subsistență în Uniunea Europeană. Așa că ei voi ruga pe cei de la departamentul tematic B să ne facă această prezentare care a, e deja instalată pe calculator, o puteți vedea. Am cerut acestui departament tematic un studiu în ceea ce privește cu rolul socioeconomic al acestor tipuri de pescuit Vă reamintesc că acest studiu a fost făcut de domnul Etienne Jobar, domnul Stefan Raduro, domnul Pierre Cave, doamna Marie Letiția de Robert. Da, așa e, de la biroul de studii BIPE. Ați primit acest studiu pe e-mail? Versiunea pe hârtie o găsiți în sală. Nu există o definiție comună pentru pescuitul recreativ marin care să fie acceptat peste tot în statele membre în Uniunea Europeană și raportul cere o asemenea definiție comună și o abordare metodologică astfel încât să fie evaluate impactele socioeconomice și de mediu ale acestui tip de pescuit. Recomandările sunt bazate pe cinci exemple reprezentative în Europa. În ceea ce mă privește pe mine, eu muncesc mult la acest dosar, după cum bine știți, și cred că ar trebui să ajungem mai devreme sau mai târziu, într-un fel sau altul, să vedem exact ce ponderare acest tip de pescuit în pescuitul global. E indispensabil, dar acum le dau cuvântul colegilor. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnilor deputați, bună ziua! Suntem onorați că putem astăzi să facem această prezentare a unui studiu de fezabilitate. Pentru Vă spun încă câte ceva, nu avem rezultate astăzi în ceea ce privește impactul economic și social al pescuitului recreativ în Europa și în diferitele state membre. Există însă un cadru conceptual și niște recomandări în ceea ce privește o metodologie care să ne permită să facem acest studiu de impact. Pentru a construi acest cadru metodologic, noi ne-am inspirat, am realizat un benchmark din cinci studii, cum ați precizat foarte bine, studii care au avut loc în diferite state membre al Uniunii Europene și aveau acest obiectiv la nivel național sau regional. Și am încercat să vedem care au fost factorii comuni care ar putea să contureze un cadru, un drum pe care am putea să îl extindem apoi pentru întreaga Uniune. În ceea ce privește prezentarea de astăzi, câteva elemente contextuale întâi. Există și elemente de definiții a pescuitului recreativ marin, atât la nivel legislativ cât și la nivel de definiții pe care am putut să le găsim. Există diferite elemente care sunt importa, importante și recomandări metodologice pe care noi le facem în studiul nostru. Vom avea și un exemplu pe care l-am realizat noi, cei de la BIPE, nu doar pentru pescuitul recreativ pe mare, ci în general. Pentru a arăta că acest uh, studiu, am reușit totuși să realizăm acest studiu, chiar dacă lucrurile sunt atât de complexe și abordarea a fost puțin indirectă, însă am reușit să avem niște rezultate robuste. Apoi vom spune care sunt principalele recomandări metodologice. metodologice. Contextul e unul interesant de amintit, pescuitul recreativ e ceva comun în Europa. Există Asociația Europeană a Pescarilor de pe mare, între 8 și 10 milioane astfel de pescari, cu un impact care e evaluat astăzi la o cifră care e dificil de explicat astăzi, um, cumva o cifră de 25 de, milioane, de miliarde pe an impact economic. E o primă estimare. Și e importantă pentru a putea avea un punct de vedere obiectiv și științific asupra acestei cifre. În ceea ce privește uh, gestionarea resurselor și această cifră importantă. Vă amintați că vă spuneam că există din, între 8 și 10 milioane de pescari pe mare și au un impact asupra stocurilor halieutice, de aceea trebuie să fie bine gestionat acest impact. Și mai există și un fel de asimetrie, după cum știm, între cadrul reglementar care există pentru pescuitul comercial și cel care există pentru pescuitul de recreație. și e important să introducem aici elemente obiective. Despre definiție, după cum vă spuneam, e greu să găsim o definiție comună. Din cercetările pe care le-am făcut, am văzut că există două criterii importante care sunt utilizate pentru a defini pescuitul recreativ marin. Obiectivul, motivația pescarilor pe mare e tocmai cum vor putea utiliza peștii pe care i-au prins. La pescuitul recreativ exist, nu există un scop comercial. Mai degrabă e orientat spre consum. Și mai este și această motivare care înseamnă petrecerea timpului liber, găsim aici caracteristici ale unui sport, un fel de a își petrece timpul liber într-un mod plăcut și autoconsumarea capturilor. Apoi intervine aici și pescuitul de subzistență. Acest subiect e mai complex, pentru că ne aflăm undeva pe interfața între pescuitul recreativ pe mare și pescuitul comercial. Și ace aceasta e mereu o activitate de petrecerea timpului liber, pescuitul recreativ, însă pescuitul de subsistență contribuie la a menține un nivel de trai de bază în gospodărie vedem aceste elemente diferite ale definițiilor. Pentru a defini bine impactul pescuitului, va trebui să-i cunoaștem mai bine până la urmă pe pescari, care e motivația lor, cum pescuiesc și care e statutul lor socioeconomic astfel încât să, nu să facem o diferență între un pescar care pescuiește în scopuri plus, pur recreative și între acei pescari care, da, fac un pescuit recreativ, dar într-un context socioeconomic mai plin de limitări. Și aceștia ar fi mai degrabă niște pescari de subzistență decât pescari care pescuiesc în scop recreativ. Apoi, diferitele cadre legale care există în statele membre. în legătură cu pescuitul recreativ pe mare. Există o definiție care încearcă să încadreze acest tip de pescuit, dar e ceea ce numim o definiție implicită. Ce înseamnă pescuit recreativ marin în funcție de materialele utilizate, apoi în funcție de utilizarea capturilor, non, o utilizare necomercială, am putea avea și o definiție mixtă care folosește ambele criterii. Ce e interesant? E interesantă și gestionarea acestui pescuit recreativ pe mare. Și aici pot să intre în joc aspecte diferite ținând cont de tradițiile care există în pescuit în fiecare stat membru. Pot exista restricții legate de utilizare, de materialele utilizate. Un pescar care pescuiește în scop recreativ nu poate folosi toate tipurile de ustensile și apoi mai există și alte tipuri de restricții ă, restricții în ceea ce privește zonele de pescuit, perioadele, sezoanele de pescuit. Aceste decizii sunt luate în interacțiune cu pescuitul comercial, astfel încât să nu se ajungă la conflicte. Aici puteți să vedeți o hartă, puteți vedea și diferitele tipuri de definiții care există, distinția legală între ce e pescuit recreativ, ce nu e sau ce e comercial. Puteți să vedeți din acest desen că complexitatea e crescută la nivel european. această reși din studiile pe care le-am folosit pentru a stabili valorile de referință. Avem Franța, Regatul Unit, Portugalia și Danemarca. În Franța și în Regatul Unit se definește pescuitul recreativ ca fiind un pescuit care nu e comercial, pentru că nu se pot vinde capturile astfel prinse și există o limitare în ceea ce privește tipurile de captură și nu e permisă comercializarea acestora. Spre deosebire de Portugalia, unde există un permis și definiția pescuitului recreativ se bazează pe utilizarea capturii, însă în același timp și pe tipul de echipament de pescuit utilizat. Și apoi avem Danemarca, unde pescuitul re- recreativ e definit doar după tipul de echipament de pescuit utilizat. Și există și un permis de pescuit de care e nevoie pentru a putea pescui astfel. Vedem că acestea au fost și tipurile diferite de analize pe care le-am utilizat, ne duc la diferitele situații pe care le vedeți. Apoi, să vedem care e impactul acestui pescuit recreativ marin pe diferitele domenii. Am avut nevoie de acele studii pentru a putea să facem o evaluare a acestui impact. Am adunat aceste date, cum vă spuneam, făcând o comparație în diferite studii pe diferite axe. Trebuie să ținem cont de contextul socioeconomic astfel încât să vedem aceste date colectate, să le analizăm și intră aici în joc și comportamentul pescarilor, apoi cheltuielile legate de această practică și acestea ar trebui să fie inventariate, cum ar fi cheltuieli de transport, pescarul se deplasează de unde locuiește la locul unde pescuiește, apoi costul permiselor, activitatea de pescuit, echipamentul, echipamentul, echipamentul pescarului și așa mai departe. Apoi și embarcațiunea și întreținerea acesteia. Apoi, comportamentul la pescuit și aici foarte multe date trebuie colectate legate de efortul de pescuit. Acesta se poate evalua după numărul de zile în care pescarul iese la pescuit, locurile, locurile de pescuit pe care le frecventează, metodele de pescuit pe care le folosește. Și apoi trebuie evaluate și colectate și datele legate de captură, cantitatea de pește capturată și de asemenea și speciile care au fost pescuite și care e destinația finală a acestor capturi, dacă ajung la autoconsum, la vânzare sau sunt donate. E interesant să se facă o distinție și în aceste diferite tipuri de utilizare a capturilor pescuite. Apoi, ce mai e la fel de important, Trebuie să existe niște caracteristici de bază în ceea ce privește portretul pescarului, vârsta, sexul, locul unde locuiește, venitul pe care îl are, nivelul de educație și experiența pe care o are în ceea ce privește pescuitul. Cam acestea ar fi informațiile importante care trebuie colectate de la pescare, astfel încât să facem o evaluare a impactului și pe axa socioeconomică și cea de mediu. Așa că trebuie să poată fi definit un cadru în care să fie colectate aceste date la nivel european. Am observat că există diferite, diferite regulamente europene care au diferite obiective pentru statele membre. În 2003 a fost realizat un studiu pilot care trebuia să definească programele naționale de colectare a datelor în ceea ce privește pescuitul recreativ pe mare. Cam de aici am pornit și am propus și noi un cadru, o metodologie de colectare a datelor, dar și de evaluare a acestora. Realize, on, on, on că finalement il y avait rarement de, de la donnée publică. Prin acest uh, etalon pe care l-am stabilit, uh, am putut lua în calcul toate datele strânse, uh, pentru a putea ajunge la studii specifice în scopul acestei valori. Am studiat mai multe exemple și ne-am dat seama că există o anumită cale uh, internațională care se găsește practic în toate studiile, o cale pe care o putem defini în două etape. O primă etapă este vorba despre un studiu general, uh, o a doua etapă ar presupune un studiu detaliat. Uh, Practic, în ceea ce privește analiza generală, studiul general, ea uh, vizează uh, un șantion reprezentativ al populației naționale care să poată să răspundă la anumite întrebări legate de practica pescuitului uh, recreativ. După primele estimări, am putea înțelege care sunt practicile și cheltuielile legate de această practică. Apoi, cel de-al doilea studiu, studiul detaliat, acesta nu vizează decât uh, pe cei care practică uh, acest pescuit uh, recreativ. Astfel vom obține date mult mai precise legate de efortul cu privire la pescuit, practicile acestor pescari, plus diferențe la nivel european. Interesul ar fi să avem această abordare în două etape, pentru ca, prin primul studiu cel general, să putem face o șantionare globală a populației pentru a trasa apoi o diferență între studiul general și cel detaliat, astfel încât să ajungem la concluzii mai precise. Putem uh, astfel să ne raportăm la populația națională prin studiul general și apoi prin studiul specific uh, să obținem uh, niște informații clare și precise legate de această categorie restrânsă a pescarilor. Practic, natura datelor care vor fi strânse tocmai uh, va fost prezentată. Practica de strângere acestor date, ei bine, aici avem mai multe metode. Pentru studiul general putem observa diverse metode, de exemplu, putem telefona oamenilor uh, la întâmplare, prin intermediul unui institut sau putem să trimitem chestionare prin poștă sau uh, pur și simplu Uh, se abordează oamenii pe stradă pentru uh, a-și exprima opinia. Am putea avea astfel întrebări uh, legate de pescuitul recreativ marin. Așa am putea realiza acest prim studiu general. Aceasta ar fi, de fapt, și recomandarea noastră, să folosim o astfel de metodă de interogare a populației pentru a obține rezultatele studiului uh, general. Apoi, în ce privește studiul detaliat, uh, e bine, acesta presupune să avem acces la o bază de date puțin mai restrânsă, adică să putem identifica uh, grupul pescarilor. Există diverse mijloace de a ținti până la urmă pescarii, mai întâi uh, putem merge în locurile unde acestea pescuiesc pentru a-i întâlni și a le adresa întrebări. Această metodă este importantă, însă în funcție de modul în care alegem uh, locul de pescuit, uh, putem să găsim un anume, un anume tip de pescari care se răspunde la întrebări. Recomandarea noastră ar fi mai degrabă să facem uh, un studiu online. Să adresăm întrebările uh, pe internet pentru a putea ținti mai specific uh, pescarii. Trebuie să ne gândim puțin și la costul și la timpul necesar pentru elaborarea unui astfel de studiu. Important ar fi să ne gândim exact la uh, grupul pe care îl vizăm. De asemenea, ne interesează și impactul social și economic. Nu voi intra aici în detalii, pot să vă dau uh, anumite exemple doar. La aspectul economic avem uh, lucrurile foarte bine documentate. În ceea ce privește impactul asupra mediului, informațiile sunt mai uh, restrânse. Prin urmare, ar fi bine să încercăm să ne gândim să luăm în calcul și cantitatea uh, capturilor și speciile vizate. Putem uh, să vă dăm câteva exemple ale rezultatelor studiilor pe care le-am făcut, uh, care au impact asupra cifrei de afaceri pentru pescuitul maritim. În Franța vorbim de aproximativ 1,2 miliarde de euro și vorbim de fapt de 25 de milioane de tone de pește în capturi. Ne interesează, deci, uh, impactul direct, uh, indirect și indus asupra mediului. Un studiu care a fost realizat de BIP în legătură cu pescuitul în 2012 și 2013 a conchis uh, că în Franța există 1.500.000 de pescari și am primit la uh, chestionar mai mult de 8000 de uh, răspunsuri uh, care ne oferă o imagine destul de robustă a impactului acestui tip de pescuit uh, asupra mediului. Practic, uh, am înțeles care sunt sumele cheltuite uh, per ansamblu de pescar și individual de fiecare pescar în parte. Mai e interesant de altfel să evaluăm lucrurile dincolo de impactul uh, asupra locurilor de muncă, uh, luând în calcul uh, timpul acordat activităților de voluntariat, deci cele benevole. Practic, se poate face voluntariat în anumite structuri de tip asociație și acesta, firește, are un impact social. Acestea sunt uh, dimensiuni diferite, dar nu intru în detaliu. Și apoi uh, revin la principalele uh, recomandări și concluzii ale studiului nostru. Oricum, nu pot să insist prea mult, pentru că pe, pe parcursul acestei prezentări v-am prezentat deja recomandările. Mulțumim! Mulțumim foarte mult biroului uh, de studii B, spune domnul președinte. Se pare că ne mai rămân foarte multe lucruri de făcut, încercând să organizăm și să armonizăm toate acestea, tot ce ține de aici de pescuitul recreativ. avem un, până la urmă un număr semnificativ de practicanți a acestor activități. E adevărat că în anumite zone uh, pescuitul recreativ uh, reprezintă o mare parte a capturilor și mă gândesc că mai uh, ales în Atlantic și în canalul Mânecii. Știu că se fac anumite propuneri legate de anumite permise pentru aceste capturi. Uh, Însă e clar că există aici un efort susținut pentru strângerea datelor. Imaginea este una complexă și complicată, e mai complicată decât uh, în cazul pescuitului uh, ca profesie. Prin urmare, mă gândesc că măsurile de gestionare ar trebui să ia în calcul uh, pescuitul recreativ pentru că vedem că avem de face până la urmă cu cantități de pește destul de importante și profit pentru a vă reaminti că mâine colegul nostru Richard Corbett uh, organizează la ora 13 un eveniment interesant, foarte interesant chiar, în legătură cu subiectul acesta al pescuitului recreativ, mai ales în ceea ce privește gestionarea pe termen lung a anumitor uh, specii de pește. Mai precis a bibanului de mare. Doamna Rodust. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pot să sprijin cele tocmai spuse în totalitate. Cred că e un subiect foarte complex de care trebuie să ne ocupăm. Vă mulțumesc pentru prezentare, a fost o prezentare foarte interesantă. Din punct de vedere al Germaniei, aș dori să-mi aduc acum aportul. La noi, în Germania, lucrurile sunt văzute diferiți, diferit. Pescuitul comercial este își găsește locul în Ministerul pentru Pescuit și cel uh, recreativ își are locul în, în, ministru, în Ministerul pentru Economie. Așa că nici care, niciunul dintre ministere nu știe exact ce se întâmplă dincolo. Avem aceste două grupe mari, avem o organizație a pescarilor care își uh, petrec timpul liber pe fluvii și pe uh, mări, și um, cei care stau pe Marea, Marea Nordului cu o undiță sau șase. Aceștia sunt dispuși să se ocupe de puietul de pește, pot să aruncă peștele înapoi în apă astfel încât să existe sub, suficienți pești în râuri și mai există și un, un alt grup, foștii pescari, care au observat că stocurile de pește sunt tot mai puține și s-au gândit la un nou sistem economic. Acest nou sistem de afaceri economic arată în felul următor. Iau alături de ei uh, pescarii, merg pe mare și pe niște embarcațiuni mari, până la 50 de persoane, care pescuiesc cât doresc și cât își doresc la Institutul Thüringen, în Germania, s-a făcut un sondaj telefonic și s-a constatat următorul fapt. Unii pescari până, pescuiesc până la 250 de kilograme de pește, de exemplu de doradă. Și trebuie să vă spun că situația e foarte gravă cu această specie de pește în Germania. Se spune că acești pescari folosesc, utilizează pești în, uh, pentru propriul consum. Însă eu știu foarte bine că o parte din uh, captura pe care o prind o vând pe coastă și ajunge în gastronomie acolo. Acest lucru e, e interzis. Dar eu vin din acest domeniu gastronomic, așa că știu foarte bine despre ce vorbesc, însă nu vreau să arăt pe nimeni cu degetul foarte clar e faptul că avem nevoie urgent de date cu privire la acest tip de pescuit. Și apoi, când există diferite ministere care sunt implicate, cum se, află lucruri, cum se întâmplă lucrurile la noi, ceva trebuie să se schimbe. Pe Marea Baltică avem această situație gravă în care pescarii recreativi pescuiesc mai mult decât pescarii de profesie. Așa ceva nu trebuie să existe. Și ajungem la acest tip de argumentație. Pescarii recreativi sunt o grupă și am văzut foarte clar și din prezentarea dumneavoastră care în anumite condiții aduc foarte mulți bani, transport, cazare și așa mai departe. La noi se vorbește de o cifră de 18 miliarde. E o sumă mare. Și, bineînțeles, și pescuitul comercial, de care și noi trebuie să ne ocupăm, spun întotdeauna că pesc pescuitul, pescuitul recreativ are un cu totul alt fel de lobby. Pescuitul comercial are nevoie de noi. Eu sunt de părere că dacă cineva pescuiește în timpul liber, poate să o facă liniștit, însă nu se poate ajunge în situația ca toți împreună să pescuiască mai mult decât un pescar profesionist și să-i fie amenințată acestuia, să le fie amenințată anumitor tipuri de pești existența. Și acest lucru se întâmplă în Germania cu specia de pește de care vă vorbeam. Institutul cere acum o reglementare, o scădere a, pescui, a pescuitului pe anumite tipuri de pești și pescarii comerciali sunt foarte afectați. Să spunem, am prins 300 de pești. Trebuie să, face, trebuie să facem o diferență între pescarii care pescuiesc pe râu și cei care merg cu abarcațiunile, cu cater pe mare. Cei care merg pe mare îmi spun că sunt foarte dispuși să nu pescuiască timp de trei luni, pentru că atunci probabil stocurile de pește pot să își revină. Însă spun că nu vor să iasă în lunile noiembrie, decembrie, ianuarie pe mare. Pe mare. Trebuie să uh, celor de profesie le spună nu, în februarie, martie, aprilie nu puteți să pescuiți. Vă spun toate aceștia pentru că cred că cu toții trebuie să ne gândim la ce se întâmplă, ce fac pescarii recreativi în țările noastre. Și dacă am ajunge la rezultatul, și eu sper că uh, Guvernul german e destul de puternic încât să acționeze, să se impună și să spună foarte clar, timpul de odihnă trebuie să fie acel, tip, acel timp în care peștii se află în perioada reproducătoare. Mă scuza, știu că vorbesc foarte mult astăzi, însă subiectul mi se pare deosebit de important. Lor nu le pasă. Ei au spus că în uh, noiembrie, decembrie, ianuarie vor să rămână acasă pentru acest lucru înseamnă pentru mine că ei nu dau dovadă de solidaritate, așa că trebuie să facem ceva și trebuie să-i ajutăm pe pescarii comerciali. Vă mulțumesc! Merci, euh, cher coleg. Mulțumesc. Eu însumi sunt pescar recreativ, sunt afiliată Federației Pescarilor, deci este un domeniu pe care îl cunosc foarte bine. Annie Schreiber. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik denk wel... Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că e minunat că vorbim acum despre acest subiect, pentru că sunt, firește, foarte multe probleme implicate de pescuituri comercial standard, sunt foarte multe regulamente, deci trebuie mai întâi să știm cu ce avem de-a face. Prin urmare, vreau să susțin exact ceea ce a spus colegul meu uh, din Germania. În Danemarca poți să mergi să pescuiești 25 de kilograme de pește pe o insulă, după care să te întorci cu el în Germania. Până la urmă, nu știm exact ce stocuri sunt exploatate, în ce măsură? Există oare vreo supraveghere a acestui proces? Pentru că trebuie să ne asigurăm că cumva măsurăm uh, lucrurile. Nu există deocamdată un sistem de monitorizare uh, standardizat la nivel european. Once upon a time I was a recreational fisherwoman. Cândva am fost și eu pescar recreativ, din păcate acum nu mai am timp pentru asta. Salut uh, prezentarea făcută, însă cred că sunt încă lucruri care mai trebuie lămurite, mai ales uh, în ceea ce privește situația din Irlanda. Știți, uh, turismul se bazează foarte mult pe pescuitul de apă proaspătă, și cred uh, că uh, impactul unor uh, măsuri stricte ar fi devastator pentru pescuitul Uh, din Irlanda și Brexitul s-ar putea să complice încă și mai mult lucrurile. Deci mai sunt multe de făcut. Salut, bineînțeles, această inițiativă. Cu toții trebuie să începem să înțelegem ce se întâmplă în acest domeniu. Însă mai avem o problemă și uh, cu uh, râurile noastre care nu mai au pește. Deci există un impact devastator asupra mediului. Deși în Irlanda există un sistem al capturilor care sub anumite dimensiune sunt lăsate în apă. Uh, dar nu există niciun fel de flexibilitate a uh, licențierii, a eliberării de permiselor, nu există uh, permise pentru anumite tipuri de specii, da, deci e un un haos până la urmă. Aș vrea să văd exact cum stau lucrurile și din perspectiva Irlandei. Suntem o țară mică, dar interesată să afle ce se întâmplă în acest domeniu al pescuitului. Da, e adevărat, spune domnul președinte, că sunt state care pot fi date ca uh, exemplu pentru gestionarea acestor activități. Peter Van Dalen. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, cercetătorilor pentru această prezentare. Întrebarea mea se referă la pivanul de mare, mai ales. Știm că Bibanul de mare este o specie puternic amenințată. Este pescuit din două direcții diferite. Pe de o parte avem pescuitul comercial, uh, care are un interval pentru aceste acțiuni, uh, după care mai există uh, capturile auxiliare și intervine și pescuitul recreativ în această schemă. Știți, peștele este prins, apoi este debarcat, Uh, și apoi vândut în sectorul uh, alimentației, în restaurante. Vrem să știm ce se întâmplă cu aceste specii atunci când uh, ne referim la strângerea de date. Cum putem separa clar care sunt speciile capturate și de unde vin acestea? E important să facem această distinție între sectorul recreativ și sectorul uh, comercial. Sunt foarte interesat uh, să văd uh, care ar putea fi abordarea dumneavoastră statistică care să se aplice exact acestui sector al bibanului de mare. Mulțumesc, Cătescu, domnul președinte. E adevărat, în Atlantic există măsuri de urgență care au fost luate de Comisia Europeană care interzic în Franța capturarea a mai mult de un pește pe zi pe pescar. E un subiect care mă pasionează de aici uh, atâtea detalii. Până la urmă, poate ar trebui să se ofere fiecărui pescar un carnet de pescuit uh, cu un maxim al capturilor și acesta ar trebui să fie obligat uh, să treacă în carnet la fiecare zi de pescuit peștii pe care i-a prins, dimensiunea lor și specia. Aceasta ar fi situația ideală. Doamna Bilbao, oare în de jos uh, lucrurile stau altfel? Muchas gracias, presidente. En el País Vasco está... Mulțumesc. În țara Bașilor multe sunt controlate, dar nu totul. Și pescuitul recreativ ne preocupă pe toți și mulțumesc pentru acest ra raport, pentru că, iată, discutăm raportul a Afronte, unde se vorbește despre elaborarea bazelor de date pentru pescuit și e una din uh, problemele cu care ne-am tot întâlnit, uh, și anume că statele membre nu doresc să facă un control în, așa cum este de el descris în acest studiu, pentru că dincolo de a vedea care e impactul socioeconomic pe care l-ar putea avea, aici uh, dezbatem cum facem să compatibilizăm pescuitul recreativ cu pescuitul comercial. Când facem reforme în domeniul pescuitului și întotdeauna constatăm că pescarii de fiecare dată au tot mai puține cote, ceea ce înseamnă că sectorul uh, pescuitului este din ce în ce mai puțin rentabil și cu toți încercăm din răsputeri prin reformele astea să vedem cum facem pentru ca pescuitul comercial să fie durabil, să fie din punct de vedere economic, social și de mediu. Și atunci, ce putem noi face ca cu ajutorul acestor date să, convince, să convingem statele membre că trebuie să încercăm să stabilim niște criterii, sigur, ținând cont de diferențele de la țară la țară, dar niște criterii comune în legătură cu ce înseamnă pescuitul acesta recreativ. În al doilea rând, noi aici, sau eu personal, cu anumite amendamente, am dorit să spunem că mai ales pescuitul comercial și artizanal trebuie să fie diversificat, poate prin uh, pescuitul recreativ, însă asta niciodată nu înseamnă că putem să afectăm caracterul durabil al activității de pescuit. Deci trebuie să găsim cumva o soluție ca să fie compatibilă durabilitatea pescuitului, că vedem că pescuitul comercial e controlat prin cote, prin totalul capturilor uh, observatorii și în fine toate, alte, toate celelalte măsuri, dar același lucru nu se aplică și pescuitului recreativ. Și am văzut aici că, că impactul este crearea de locuri de muncă direct, indirect, toate lucruri pozitive, însă putem ști atunci când se presupune că pescuiesc pentru propriul consum, putem ști cu adevărat ce fac acești pescari, care sunt impactele negative ale activităților. Uh, impact care înseamnă vânzarea pe sub mână restaurantelor, prietenilor și asta uh, înseamnă că impactul negativ poate fi major uneori, mai ales pentru firme, pentru pesc- pescarii comerciali, pentru cei care trăiesc din activitatea de pescuit și vânzare peștelui. Deci întreb, în primul rând, ce dificultăți avem ca să convingem statele membre că trebuie să controlăm acest tip de pescuit? Toți ne dorim să existe pescuit recreativ, însă să fie la fel de bine controlat ca pescuitul comercial, ceea ce nu se întâmplă acum. Și în al doilea rând, dacă putem face o analiză a impactului negativ pe care îl poate avea acest pescuit în cotele atribuite exploatațiilor de pescuit comercial, mai ales pescuitul artizanal. Mulțumesc. Merci, euh, Marco Afronte. Mulțumesc, Marco Afronte. Sì, grazie, volevo solo aggiungere un contributo. Mulțumesc, adaug și eu contribuția mea că vorbim de studii și date. Adesso sul Sul data collection... Acum lucrăm la cadrul de colectare a datelor, am ajuns la cel de-al treilea trilog, avem al, cel de-al patrulea săptămână viitoare, sperăm să fie și ultimul. Noi am uh, cerut uh, din răsputeri ca datele astea viitoare la pescuitul retractiv să fie introduse în dosar. Sunt două aspecte aici, aspectul socioeconomic și cel al impactului de mediu. În starea actuală, cu documentul la care lucrăm, cu negocierile aflate în acest punct pe care l-am menționat, pentru cei care nu urmăresc acest dosar, vă pot spune că impactul socioeconomic al pescuitului recreativ nu mai e uh, inclus în acest cadru, dar e inclus impactul de mediu. Chiar dacă uh, doar în cazul în care este un impact relevant Uh, asupra stocurilor care au importanță inclusiv comercială. Impactul socioeconomic a fost eliminat, mai ales pentru că, sigur că e nevoie de fonduri pentru asta uh, și fondurile din acest cadru financiar se duc în alte destinații, deci nu era ușor să introducem și acest aspect în document, plus că Comisia Europeană și Consiliul Uh, au un punct de vedere asupra impactului uh, socioeconomic în care ne-a făcut să ne spună clar că pescuitul recreativ nu are un impact socioeconomic așa cum este el înțeles în cadrul financiar pentru că nu reprezintă activitate comercială, deci nu produce venit, uh, produce beneficii economice. Deci de aceea nu există în acel cadru. Deci, actualmente nu avem în cadrul financiar uh, impactul economic, uh, economico-social al pescuitului recreativ, însă există impactul de mediu. Impactul socioeconomic e important și aceste studii și această prezentare ne arată, însă trebuie să ne dăm seama că asta va trebui să se facă pe spezele statelor membre, că trebuie să înțeleagă importanța uh, acestui aspect și acestor studii care trebuie efectuate. Mulțumesc! Merci, cher collègue, d'être court. Richard Corbett. Mulțumesc. Și acum Richard Corbett. Well, I'll be very brief, Chair, as... Foarte pe scurt. Punctele cheie au fost deja menționate. Am și o întrebare punctuală, pentru că sigur că avem nevoie de mai multe statistici. Va trebui să colectăm mai multe date, dar trebuie să ne concentrăm pe cele care sunt absolut necesare. Deci, mă gândeam la finalul paginii 7, La sfârșit se vorbește despre obținerea statisticilor privitoare la caracteristici, vârstă, loc de reședință și așa mai departe. Și statutul conjugal. Aș întreba și eu, de ce contează statutul conjugal în ce privește <laughs> un anumit pescar sau, mă rog, o doamnă pescar? De ce e important pentru evaluarea acestei probleme? Eh, Bună întrebare, Richard, spune președintele. Renata Briano. Sì, anche, anche io <laughs> brevemente volevo aggiungere. Și eu pe scurt că s-a spus uh, deja destul și sunt de acord cu ce s-a spus, dar mă preocupă faptul că noi, după cum spunea și <laughs> doamna Rodus, ne ocupăm de pescuitul comercial, profesional și în multe țări, cum ar fi și Italia, apare un conflict între pescuitul recreativ și cel comercial. Deci, Trebuie să avem un tablou foarte clar, să știm cum stau lucrurile, ca să putem apoi să luăm uh, decizii, pentru că avem uh, probleme când e să înțelegem uh, impactul. Sigur că noi avem date privitoare la pescuitul ilegal și nu numai, cu, cu controlele care se fac în legătură cu restaurarea stocurilor și așa mai departe. Deci există informații privitoare la comercializarea ilegală a peștilor din afara Europei, dar uh, sunt și pești care ajung în restaurante și în lanțuri de distribuție uh, provenind din uh, pescuitul recreativ. Asta e un fapt absolut ilegal și trebuie să știm ce se întâmplă, pentru că nu mai vorbim de pescuit recreativ. Cineva are câștiguri ilegale de pe urma lui. Și atunci nu reușim să justificăm uh, către pescarii profesioniști uh, acest aspect. Plus că uh, adesea sunt și contradicții absurde. De exemplu, ne ocupăm de cotele pentru ton pe care le distribuie fiecare țară, dar ajungem la situații paradoxale mm, pescarii care fac pescuit recreativ pot pescui pentru că dispun de o cotă pentru tonul roșu, pe când cei care fac pescuit artizanal nu. Și sigur că și asta alimentează conflicte între diversele categorii. Deci trebuie să uh, fim activi. adevărat că pescuitul recreativ e foarte important. Deci e o distracție, dar are și un aspect economic important, dar nu trebuie să intre în conflict uh, nici uh, din ce privește, în ce privește protecția mediului, nici în ce privește pescuitul comercial. Că dacă nu, noi cerem sacrificii de la pescarii noștri profesioniști și nu putem să le cerem doar lor să facă sacrificii. Deci avem nevoie de date în profunzime. Merci, chers pour Mulțumesc, dragi colegi, pentru întrebări. Dau acum cuvântul din nou domnului Jovan, care poate are câteva răspunsuri, poate nu toate, dar în fine, să-l ascultăm. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, euh, monsieur le président, merci euh, pour euh, vos remarques et Mulțumesc pentru observații și clarificări eh, privitoare la studiul nostru. Poate încerc, pot încerca să răspund. Eh, pe doamna Bilbao, în ce privește datele, da, apare clar necesitatea de a avea uh, informații clare în legătură cu uh, pescuitul recreativ, trebuie să fie date obiective și fiabile. Însă, punctul de vedere personal e că în ce privește nivelul de gestiune, acesta nu poate fi egal cu cel al pescuitului uh, comercial. Sunt, e o asimetrie între cele două tipuri de pescuit, că prin natura lor sunt diferite. Pescuitul comercial e o activitate economică bine uh, legiuită. Însă pescuitul recreativ, prin natura sa, nu e atât de formal și atât de structurat. Și atunci Asta ține de responsabilitatea statelor membre, de să reglementeze activitatea acestor pescari. Asta va putea însemna o mai bună gestionare a acestui tip de pescuit. Bun, s-a mai observat că poate exista o interacțiune între pescuitul comercial și pescuitul recreativ. Bine, e adevărat că dacă am avea date obiective, am putea avea un model al acestor interacțiuni. Deci impact negativ sau pozitiv uh, al pescuitului comercial și pescuitului recreativ, unul asupra celuilalt, dar și asupra celorlalte sectoare economice. Nu trebuie să definim a priori că acest impact că e uh, pozitiv sau negativ. Trebuie să avem la dispoziție datele și apoi putem testa tot felul de ipoteze ca să avem o, punct de vedere obiectiv. Aici notez miza uh, turismului și chestiunile transfrontaliere mă, se pot observa ce se întâmplă între Danemarca și Germania, pot fi și pescari care trec frontiera ca să poată eh, beneficia de resurse naturale mai protejate sau nu. Deci poate fi un factor de competitivitate în cadrul turismului. Și trebuie să eh, ne gândim și la acest tip de competiție între țări și întotdeauna să ne gândim la conservarea stocurilor de pește. Ce privește carnetul de pescar și comparația cu vânătoarea, sigur, o comparație interesantă, dar poate periculoasă, că prin definiție vânătoarea e o activitate foarte bine reglementată și structurată. E și periculoasă pentru om, pe când pescuitul nu e așa periculos și atunci nu este atât de reglementat des enjeux euh, de, de du Dar astăzi vedem că pot apărea aceste conflicte uh, între utilizatorii stocurilor de pește. De ce e important să reglementăm și această uh, activitate? Ah, merci pour uh, cette étude, merci pour... Eh, Mulțumesc, domnule Jobar, pentru studiu și pentru schimbul de opinii. Mai sunt multe de făcut în acest domeniu, desigur. Oricum, Vom uh, continua să analizăm acest dosar în lunile următoare și acum uh, vă mulțumesc uh, în numele Comisiei pentru Pescuit. Mulțumesc. Sigur, e clar că există aici o lacună. Euh, Vom Și acum să trecem la punctul 5, care e foarte important. E vorba de măsuri tehnice Vă reamintesc că e vorba de un raport care a fost atribuit PPE-ului și Gabriel Mato uh, a fost numit raportor. Apoi comisia și-a prezentat propunerea pe 19 aprilie. În iulie am avut un schimb de opinii, un document privitor la obiectivele acestui regulament și apoi uh, raportorul a elaborat un document de lucru care ne-a fost prezentat pe 8 septembrie iar astăzi eh, vom avea un schimb de opinii privitor la simplificarea măsurilor tehnice, simplificarea în element central al propunerii Comisiei. Măsurile tehnice eh, sunt dispersate în mai mult de 30 de regulamente diferite și constituie un sistem complex, heterogen și neorganizat, cu propuneri adesea incoerente. Adesea pot intra în contradicție una cu alta la pregătirea propunerii, Comisiei a ales o opțiune care elimină din cadrul general un mare număr de dispoziții și lasă o marjă de manevră maximă de regionalizare. Noul regulament va înlocui șase regulamente, trei alte regulamente vor fi abolite sau modificate parțial și uh, se, va abroga, se vor abroga și 10 regulamentele Comisiei. Și acum are cuvântul raportul nostru, domnul Gabriel Mato. Gracias, presidente. Efectivamente, ya ha dicho muy bien. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, ați uh, indicat bine calendarul. Eu aș mai spune ceva înainte de a intra pe fondul problemei. Am uh, făcut-o și săptămâna trecută. Cred că importanța acestui uh, regulament merită un dialog aprofundat între membrii Comisiei și uh, trebuie să ne gândim înainte de a lua o decizie politică pentru că e un dosar foarte complicat. Uh, spunea președintele că e important, însă în primul rând foarte complicat și care poate fi interpretat în mod diferit. Uh, fiecare poate să-l interprete, să interpreteze în propriul său mod. Deci, fiind raportor, am propus o metodologie cu un fel de brainstorming Apoi am uh, obținut documentul de lucru, după cum bine a spus domnul președinte, l-am prezentat la reunia de la mijlocul lui septembrie, dar mi-am dat seama că a fost un eșec. Acum nu voi intra în detalii, însă na, nu s-au desfășurat lucrurile cum credeam eu. Intențiile mele nu s-au bucurat de succes. Eu credeam că vor colabora mai mult raportorii din umbră și grupurile politice, etc., etc. Și atunci am schimbat metodologia, trecem la metodologia normală și cea obișnuită în Parlament, și anume raportorul își urmează calea, își face propunerea la un anumit moment, uh, primește amendamentele, sigur vom încerca să facem amendamentele de compromis, cât va fi posibil și repet că vă stau la dispoziție cu toate sugestiile, criticile și așa mai departe, ca să avem un document final de bună calitate, uh, că va fi succesul nu al meu, ci al comisiei noastre. Bun. E o chestiune fundamentală și anume, sigur, dezbaterea va continua așa cum este prevăzut după reuniunea anterioară au fost niște dubii exprimate de anumite grupuri politice să vedem dacă schimba lucrurile sau nu. nu. Eu săptămâna trecută am spus un lucru, cred, interesant. Uh, să avem o dezbatere în comisie privitoare la... Vom avea dezbatere privitoare la Brexit și doamna prim-ministru a Marii Britanie a anunțat că, în principiu, în martie vor declanșa articolul 50. Eu ce am propus și mai propun o dată aici e ca acest regulament sigur, să țină cont de Brexit, că nu putem vorbi de niște de anexe de care vorbim în care e inclus Regatul Unit. Trebuie să vedem cum se schimbă lucrurile. Asta înseamnă că schimbăm și modul nostru de lucru? Nu, lucrăm în același mod, însă cred că ar fi bizar dacă Iată, noi vorbim de luna martie. Dacă noi adoptăm o decizie care să includă Regatul Unit și în luna martie uh, Regatul Unit să rămână pe din afară și atunci ce se întâmplă cu ce am făcut noi sau ce am scris noi. De aceea mențin ce am spus și anume mențin, mențin prerogativa de a decide calendarul. Vom uh, continua cu calendarul prevăzut. Vom vedea ce se întâmplă ulterior. Consiliul, în principiu, trebuia să ia anumite decizii. Nu știm uh, de ce natură în luna noiembrie, să vedem dacă le ia sau nu și acestea fiind spuse. La reuniunea trecută am reușit să avem o viziune globală în legătură cu primul bloc de obiective și ținte și am doar trei puncte ca să rezumăm lucrurile bine și anume Comisia spune că obiectivele cuantificabile sunt necesare ca să avem un sistem bazat pe rezultate. Suntem de acord cu asta, sigur, obiectivele și țintele. Eu spun în continuare că nu sunt clare și precise. Și apoi mai avem un element important de discordie, și anume rolul deciziei sau rolul Parlamentului. Eu cred că în niciun caz Parlamentul nu trebuie să dea un cec în alb Comisiei ca după ce s-ar adopta de regulamentul în codecizie, să poată să modifice toate obiectivele acestui regulament prin acte în care, la care Parlamentul nu are niciun fel de participare. Deci, să, să, să spunem asta foarte clar și care sunt obiectivele și să spunem foarte clar care este rolul Parlamentului European. Și aici suntem de acord uh, să se stabilească un sistem de gestiune bazat pe rezultat, dar credem că propunerea care ne-a fost făcută uh, nu este bine definită. Însă, haideți să trecem la o parte care cred eu că e foarte importantă uh, acestui document. Repet, e un document care va avea mai multe versiuni și fiecare parte poate să-l interpreteze în propriul mod. Am avut o reuniune cu ori europești dar a vorbit de tot felul de țări reprezentate acolo și fiecare are preocupări diferite în legătură cu fiecare din aspectele acestui regulament. Oricum, a spus foarte bine președintele, măsurile tehnice sunt dispersate în mai mult de 30 de regulamente diferite, așa că Bun, s-au încercat revizuiri, însă totuși nu au prea avut succes. Deci eu cred că simplificarea e unul prin elementele fundamentale. Vorbesc foarte rapid, îmi cer scuze interpreților, însă este unul din, din, uh, din elementele fundamentale pe, ale acestui regulament. Și, de asemenea, cred că trebuie să facem diferența între simplificare în două aspecte. Unul este cel pur cantitativ și celălalt cel calitativ. Aspectul cantitativ e foarte simplu, însă din ce vedem în această propunere, se poate, poate deveni foarte complex pentru că trebuie să vedem care e numărul de regulamente care fac obiectul simplificării și aici, de fapt, vedem că, pe de-o parte, unele se elimină, altele se modifică, nu ne este foarte clar, practic, care sunt criteriile care s-au adoptat, nici măcar nu uh, dispunem de un lucru pe care l-am cerut deja în luna, în luna aprilie, adică să facă un inventar al regulamentelor care cuprind măsurile tehnice. Deci, noi înțelegem că, știind care sunt regulamentele în vigoare, unele au fost uh, abrogate, altele au fost modificate, deci trebuie să știm și să știm care sunt criteriile utilizate pentru asta. Și E adevărat că la anexa 4 a evaluării de impact, Comisia vorbește de un inventar uh, al regulamentelor în vigoare. Însă ar fi 38 de regulamente în vigoare și 56 uh, derogări și altă serie de regulamente care nu se află nici de, nici de cum în anexă. Și atunci ne întoarcem la ce am spus, că nu este foarte clar din punct de vedere cantitativ Eh, care sunt dimensiunile acestei simplificări. Și atunci, repet, comisiei că am avea nevoie de informații acestea pe care deja le-am solicitat pe 19 aprilie și am spus-o direct domnului Ernesto Penas că continuăm uh, lucruri fără a dispune de ele. care ar fi așa de dificil să ne le pună la dispoziție. Dacă e dificil să ne spune de ce. Oricum, am încercat să cu, cu secretariatul nostru să facem o muncă prin care să vedem care sunt regulamentele, să facem un fel de inventar al nostru și a spus-o președintele. Comisia spune că propunerea afectează 19 regulamente, deși derogarea ar fi doar în 6 și se, se, abro, se abrogă 6 și se modifică 5. Dar aici ceva nu e în, e în regulă, pentru că totalul ar fi 11 și atunci ce se întâmplă cu restul de 8? Ce s-a întâmplat cu ele? Uh, au dispărut undeva sau în fine. Asta ar fi altă întrebare pe care am adresat-o comisiei. să ne explice la ce regulament se referă expunerea de motive, că apoi nu mai apar în uh, cuprinsul textului. Mă rog, dacă uh, ne conformăm cifrelor din expunerea de motive, sunt uh, multe regulamente care nu știm unde există, că nu sunt nici abrogate, nu sunt nici modificate. Atunci ce se întâmplă cu acestea? Aici, deci, aș vrea să știu din partea Comisiei care sunt motivele, că în unele cazuri sunt modificate, în altele sunt abrogate. De ce anume? De ce, de ce s-a, s-a luat această decizie? În unele cazuri să uh, le abroge, să, să le modifice, în fine. Am vrea să știm ce se întâmplă, ce se vorbea de propunere în anexa, în anexa 4 cu 38 de regulamente. Sigur că există regulamente care e, cuprind mai multe măsuri, altele mai puține, cred că ce ar trebui să facem noi ar fi să nu mai tot pierdem vremea Uh, așteptând uh, măsurile comisiei, dar avem apoi și aspectele calitative și aici aici lipsește omogenitatea în uh, ce privește activitatea de supraexploatare sau la diversele exploatații maritime. Se, se mențin dispoziții referitoare la măsuri tehnice care au fost adoptate de către Consiliu în uh, contextul reglementării uh, totalului capturilor și cotelor și sigur și acolo tratamentul e foarte diferențiat, foarte diferit între reglementarea diferitelor activități de pescuit și apoi, de exemplu, dimensiunile ochilor nevadelor uh, Aici de, de, uh, nu avem niciun fel de criterii prin care să ni se explice din ce motiv se face această diferențiere. La fel, diferențe între exploatații maritime, o diferență foarte clară. De exemplu, la, la Atlantic și la Marea Baltică există derogări, la Atlantică se menține regulamentul. Acolo ne-au spus pentru că uh, existau uh, dispoziții corespunzătoare planurilor de gestiune, dar asta nu este, știe foarte bine Comisia că nu e un motiv suficient. De aceea ne-am dorit să știm ce se întâmplă cu adevărat. Și de ce Atlantic, Atlanticul și Marea Baltică figurează și nu, sau nu figurează și Mediterana, da. Și apoi mai sunt și definițiile uh, uh, pescuitului speciilor sensibile și protejate, zone, eh, zone protejate, dimensiuni minime, aspecte de conservare aflate în planurile de aruncare peste bord, aspecte foarte relevante pentru că stabilesc condiții pentru reglementarea la Marea Mediterană care sunt diferite de alte uh, regiuni de pescuit. Și atunci eh, nu se știe ce se întâmplă cu unele din aceste regiuni. Deci aș întreba Comisia care sunt motivele? Doar probleme de gestiune sau care sunt uh, uh, motivele pentru a autoriza un tratament diferit Mediteranei și în plus Dând de regionalizare, care e alt aspect al problemei, trebuie să vedem care sunt și consecințele pentru regionalizarea acestor planuri de uh, gestionare la, Medi- la Marea Mediterană, care ar fi afectată. Și apoi există diferențe de tratament și față de organizațiile regionale de pescuit. Sunt dispoziții care afectă exploatațiile din Atlanticul de Nord-Est, altele care afectează Mediterana. Acolo apar însă doar în expunerea de motive. Acolo sunt menționate, după aia nu mai apar. Apoi, în ce privește Comisia pentru Conservarea Tonului în Atlantic, ICCAT, asta nici nu apare în propunere. Deci aș vrea să știu de ce lipsește. Sigur că fiecare organizație are caracteristici diferite, însă procesul de transpunere a regulamentelor ar trebui să fie similar sau identic, oricum. Trebuie să știm de ce se, când se fac, se fac recomandări pentru Mediterană și se transpun într-un mod la ICCAT, nu se transpun vrea să ne clarifice de ce este atât de diferit uh, tratamentul uh, mijloacelor tehnice uh, derivate din diferite organizații de pescuit și ce consecințe ar exista, ce consecințe are această diferențiere. Și, sigur, adevărat că mai sunt și omisiuni ale unor măsuri tehnice în procesul de simplificare. Vedem că sunt chestiuni care uh, încearcă să afecteze din nou puterile sau poziția Parlamentului, făcându-se modificări la anumitor măsuri tehnice care ar trebui să fie adoptate prin codecizie. Însă asta se face uh, eludând modul normal uh, în ce privește stabilirea tacurilor și a cotelor. Bun, mai sunt și alte exemple, însă tocmai de asta aș dori să ne spună Comisia care ar fi lista măsurilor tehnice adoptate în regulamentele TAC și COTE. Știm exact cum se aplică ele aici și de ce nu s-au inclus în cuprinsul măsurilor tehnice. Cred că ar fi interesant de știut. Și, de asemenea, mai este un aspect foarte important, dacă vorbim de reforma PCP, și anume speciile interzise și aruncările peste bord. În anexa 1 este o listă, dar apoi sunt iar diferențe foarte mari de reglementare și aș vrea să știu de ce. Și apoi, dacă se gândește Comisia la un aspect care pe mine mă preocupă foarte mult, și anume să se poată cumva modifica lista speciilor uh, interzise prin acte delegate. Eu nu sunt prea mare partizan al actelor delegate. Comisia cred că uh, Comisia ar putea face cumva un uz abuziv al acestor acte delegate. Și apoi, am spus-o la început și o repet la sfârșit, mai este un aspect în ce privește diferența de tratament pentru diferitele activități de, diferitele activități de pescuit. Eu nu știu ce criterii s-au aplicat pentru a se utiliza uh, diverse echipamente de pescuit, de exemplu, diferențele de ochiuri, de năvod. Eu nu știu, dacă nu există o explicație prea clară a criteriilor folosite, ar trebui să se ă, mențină statul quo în ce privește echipamentul de pescuit. Că dacă întrebăm pescarii, uh, fiecare va spune uh, ceva diferit în funcție de ce echipament folosește, dar cred că nu este în acest moment niciun argument valabil ca să modificăm dimensiunile fără a ști bine motivul. Cam atât ar fi, domnule președinte. Por supuesto, reiterar, ya digo, Că al margen de la metodologie... Oricum, repet, că dincolo de metodologie vă stau la dispoziție ca să discutăm și uh, cu tot raportorul din umbră să obținem un document cât mai bun. Mulțumesc! Merci, uh, Gabriel. C'est vrai que l'échange... Vă mulțumim! E adevărat că schimbul de opinii de astăzi are ca scop simplificarea măsurilor tehnice și îi mulțumesc raportorului pentru minunata prezentare făcută. O simplificare e clar necesară, pentru că nimeni nu mai reușește să înțeleagă nimic din zecile de regulamente care s-au tot adunat odată cu trecerea timpului în mod contradictoriu, cum spuneam și înainte. Și asta și cred, sincer, cred că Comisia a făcut o treabă bună la început, între multe alte lucruri. Da, ne-ați spus dumneavoastră, ne-au propus un text care mergea în sensul cel bun, destul de clar. Eu nu cred că trebuie să revenim la conținutul anexelor. Sunt, de fapt, o compilare a reglementărilor actuale. Regionalizarea tocmai de aceea există. Însă această regionalizare trebuie să fie îmbunătățită. Însă nu e obiectivul discuției noastre de astăzi, ci vom vedea mai târziu. Da, într-adevăr, Parlamentul trebuie să joace rolul și știți că eu sunt foarte atașat de codecizie. Însă cred că trebuie să fim atenți să nu o deschidem cutia Pandorei, reprezentată de anexe aici, pentru că nu vom mai ști încotro ne îndreptăm și cred că vom risca să complicăm totul. Așa că acum sunt de acord cu Gabriel și eu cer uh, comisiei să ne trimită tabelele de, corespondenț, de corespondență, astfel încât să putem face o comparație între regulamentele existente și anexele propunerilor. E ceva indispensabil, să vedem exact de unde vin diferitele propuneri. În cazul în care comisia vrea să modifice dispozițiile existente, atunci ar trebui să ne spună și de ce. Bun, cam atât am avut eu de spus înainte să dau cuvântul colegilor. În primul rând dau cuvântul raportorilor din umbră. Îi dau acum cuvântul colegei noastre, raportor din umbră, doamna Renata Mariano, din partea socialiștilor și democraților. Si, brevemente, grazie președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului Matu, pentru toată munca sa Mă rog, dincolo de schimbarea de metodă, eu vă promit că grupul nostru e dispus să dialogăm pe un dosar foarte important și prin metodologia tradițională, cu siguranță vom găsi un mod să conlucrăm bine. Cred că e util să continuăm uh, discuțiile uh, împărțite în, arg- în argumente, așa cum uh, hotărâserăm, în legătură cu simplificarea, regionalizarea și așa mai departe. Pentru că sunt lucrurile atât de complexe dacă punem totul în aceeași oală, va fi dificil să ajungem la un obiectiv comun. Că tot vorbeam de simplificare, aș pleca de la uh, o chestiune privitoare la Brexit. Am vorbit de asta și la reuniunea cu raportorii din umbră, am vorbit despre asta și în grupul nostru și vom mai vorbi și astăzi eu cred că ar fi necesar să continuăm ca și cum nu s-ar fi întâmplat Brexitul, adică e adevărat, știm, uh, știm uh, și ne gândim tot timpul la Brexit, dar noi trebuie să lucrăm la niște norme europene. Regatul Unit încă e în Europa și cred că ne va folosi asta și la faza tratativelor și va fi de folos și pentru pescarii europeni și cei ai Regatului Unit uh, ca să lucrăm la contactarea unor norme pe care Europa le pune ca reguli comune și atunci cred că astăzi ar fi necesar să continuăm, mai ales să, și să nu ne încetinească Brexitul, pentru că de fapt e vorba de măsuri tehnice. Spuneam că uh, așteptările sunt mari uh, în toată Europa, rândurile tuturor pescarilor și nu numai, uh, toți cei care se ocupă de pescuit, mediul științific, Uh, ecologiști, pentru că măsurile tehnice uh, sunt ceva concret, aplicarea concretă a politicii comune a pescuitului. Deci așteptările sunt mari. Eu sunt de acord cu domnul Manto, că trebuie să clarificăm lucrurile în ce privește rolul pe care trebuie să joace Parlamentul în această procedură și mai ales după aceea, pentru că astăzi, în unele cazuri, e cam dat deoparte din luarea de decizie, de la luarea de decizie și atunci Comisia și uh, cu toți, uh, cu toți cei implicați trebuie să clarifice lucrurile. Și, după cum spunea domnul raportor, dacă astăzi uh, avem o discuție privitoare la aceste măsuri, fiecare, în funcție de grup politic sau de țară din care vine fiecare, va avea o opinie diferită, pentru că realitățile sunt diferite. Deci, e adevărat că și la Consiliu și fiecare dintre noi uh, va avea probabil opinii diferite, dar eu cred că regionalizarea poate într-adevăr să fie răspunsul la, la aceste exigențe. Deci munca pe care trebuie să o facem noi de simplificare e și uh, mă adresez aici și comisie, e să încercăm să garantăm standarde comune și principii comune în, în, în PCP în ce privește măsurile tehnice și uh, Uh, tot restul uh, să fie de apanajul regionalizării care nu s-a făcut până astăzi și care totuși cu măsurile tehnice se poate face. De aceea mă cam preocupă când uh, se spune de către raportor că sunt reguli diferite în diferitele regiuni de pescuit. Sigur, ar trebui să existe principii comune și reguli. Am văzut asta când am discutat problema mm, sercilor în derivă. Dacă vedem ce se întâmplă cu aceste seci și dacă s-ar fi adoptat niște măsuri comune pentru toți, nu mai așa în de acolo, pentru că foarte, mult, foarte diferite tipurile de pește, pescuit, fundalul maritim, stocurile, pescuitul, deci au trebuit adaptate regulile la fiecare regiune. Dacă noi reușim să facem într-adevăr simplificarea cu reguli comune, și să facem o regionalizare cu cap, ca să spun așa, pentru normele cele mai specifice, atunci vom face o treabă foarte bună. Mai întreb ceva, Comisia, că atunci când vor fi adoptate aceste măsuri tehnice și ar fi date științifice clare și noi, sigur, mai apoi cu regionalizarea se pot uh, modifica, planurile de gestiune se pot uh, face derogări, însă mai avem flexibilitatea ca să o facem. Că Comisia a eliminat posibilitatea de a avea derogări în ce privește pescuitul mm, alevinilor. E o temă foarte dezbătută, majoritatea e contrar uh, pescuitului alevinilor, dar e o dezbatere științifică privitoare la sardine, de exemplu. Sunt oameni de știință care spun că mai bine efortul de pescuit ar trebui redus la adulți față de, de, de puieți. Aici, dacă o probă științifică ar demonstra așa ceva, de ce să eliminăm norma respectivă? Deci aici e nevoie de puține clarificări. În rest, totul e în faza discuțiilor și aș dori să văd ce au de spus și alți colegi. Vă mulțumesc! Oui, merci. C'est vrai que c'est un sujet extrêmement... Mulțumim, e adevărat că e un, su- un subiect foarte important care ne interesează și ne pasionează pe toți. De aceea vă voi ruga, am foarte multe cereri de a lua cuvântul, de aceea vă rog să vă exprimați mai pe scurt, în 2-3 minute maxim. Și dau cuvântul domnului Peter Van Dalen, care e de obicei foarte sintetic. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu uh, succint. Am trei puncte specifice pe care aș dori să le ating. În primul rând, Brexitul. Raportorul are dreptate să menționeze Brexitul și să spună ce dificultăți vor exista în ceea ce privește calendarul și schema asupra cărora, căreia s-a căzut de acord și că nu va mai avea sens planul pentru Marea Nordului. Pentru că există un elefant în cameră și acest elefant e Brexitul. Am putea să ne gândim că noi avem activitățile noastre pe, pe care trebuie să lucrăm până în martie-aprilie, dar apoi va trebui să vedem ce fel de cereri va avea guvernul britanic în ceea ce privește măsurile tehnice pe care le stabilim. Putem face partea noastră. Însă Brexitul există și cred că va reprezenta o adevărată problemă. Trebuie să ținem cont de acest fapt neapărat. Simplificarea. Da, bineînțeles, simplificarea e importantă și sprijin abordarea raportorului pentru această nevoie de simplificare. E cel puțin la fel de important când vorbim de simplificare ca regulile să nu fie complicate. Și cred că de aici vor reieși adevăratele probleme. Avem obiective, avem avem uh, ținte și atunci ne întrebăm cum ne folosim de simplificare astfel încât să atingem obiectivele pe care ni le-am propus. Da, trebuie să stabilim niște reguli de bază și apoi acestea trebuie să fie, să fie puse în aplicare în cel mai bun mod posibil. Însă comisia cred că trebuie să fie deschisă, să înțeleagă că există această nevoie și că regulile trebuie să, să fie puse în aplicare într-un mod flexibil. E important ca regionalizarea să fie consistentă. 24 pentru mine e un punct foarte important. Sunt uh, foarte fericit că Comisia încearcă acum să aibă o abordare bună la acest articol 24. Sfaturile au fost bune cele date în această privință. Să în același timp o serie din colegii mei au spus că există o problemă care are un impact negativ asupra peștilor. Există cercetări științifice care există și care ne arată cum sunt afectați acești pești. Există un site pe internet, foarte multe informații sunt acolo despre cum acest tip de pescuit are un impact și cred că trebuie să apară în activitățile noastre. Unii au spus că totul este foarte cercetat, investigat. Întotdeauna vorbim de inovație, de creativitate în Parlament și în această comisie, cum vom da dovadă de creativitate, inovare, cum vom durabil pe termen lung. Articolul 24 este pentru mine unul dintre cele mai importante în ceea ce privește regionalizarea. Mulțumim, Peter. O mică observație. E adevărat că nu putem să ignorăm Brexitul. Nu, nu putem să o facem însă nu trebuie să ne oprim munca pe care o facem, pentru că procesul de ieșire al, regat, al Regatului Unit va dura cel puțin doi ani, când activ, dacă articolul 50 e activat la sfârșitul lunii martie. Noi nu ne putem opri, trebuie să continuăm și trebuie să ținem cont de faptul că acest eveniment complică și mai mult munca raportorului. Îi dau cuvântul domnului Torsval, care e uh, raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu amabil. Ultima dată când am discutat uh, acest subiect, am uh, spus o scurtă rugăciune spre Îngerul Gabriel, sperând că acesta își va întinde mâna asupra lui Gabriel Mato și îl va ajuta să nu facă păcatul omisiunilor. Apoi, la data de 29 septembrie, cred că Arhanghelul era mult prea ocupat, își sărbătora propria zi, pentru că ceva se pare că s-a întâmplat. Cred că toată această discuție legată de Brexit e depășită. Brexitul probabil se va întâmpla în martie 2019 Dacă ne gândim la acest eveniment și implicațiile asupra, asupra dosarului nostru, nu va fi bine. Fie e doar o calamitate, fie e ceva ce ne dă un impuls. sau e o greșeală sau o rea intenție. De aceea eu cred că trebuie să avem o discuție onestă cu privire la munca noastră în această comisie. Văd motivele pentru care ar trebui să avem o discuție aprofundată pe aceste subiecte, poziția Parlamentului, simplificarea regulilor, regionalizarea. Însă, dacă așteptăm până când britanicii se împușcă singuri în picior, atunci vom avea multă vreme de așteptat. Și nu e ceea ce aș prefera eu. Mulțumesc! Mulțumim, Nils! Sunt de acord cu părerea ta. În ceea ce privește începutul intervenției tale, nu sunt sigur că Gabriel e într-adevăr un uh, arhanghel. Nu, în toate cazurile. Dau acum cuvântul doamnei Lian Iadăr. Și eu sunt de acord. Nu cred că putem aștepta până când vedem ce vor să facă britanicii. Sunt deja mulți ani în care tot așteptăm după ei. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului, pentru că e o chestiune atât de complexă. Reuniunea din umbră, a raportorului din umbră pe care am avut-o în ultimele zile mi-a arătat că acest dosar este unul foarte complex și trebuie să găsim o poziție. Sunt de acord și cu ideea de simplificare și trebuie să introducem aici și flexibilitatea. Chiar dacă Brexitul va avea loc și toate acestea, tot trebuie să dăm dovadă de adaptabilitate asupra regiunilor noastre. Se vorbea de diferitele regiuni, abordarea pentru Mediterană, pentru Atlanticul de Nord. Nu există o soluție pentru toate problemele. Trebuie să fim foarte atenți să ne asigurăm că există adaptabilitate și flexibilitate în punerea în aplicare. Atât, sunt de acord cu majoritatea celor spuse de colegii mei, așa că mă voi opri aici. Mulțumim foarte mult, Lian. Acum are cuvântul Ani, Ani Schreier. Domnule președinte, vă mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc lui Gabriel Mato pentru acestea. E un subiect foarte important în țările de jos, e cap de listă în acest moment. Trebuie să spun că nu am fost foarte mulțumiți de regulamentul comisiei, mai ales că se renunță la o parte din uh, noile ținte care sunt importante pentru pescari și acum aceste ținte sunt uh, preluate de obiective tehnice. Regionalizarea e o idee bună, însă ce e important e că trebuie să existe o legiferare mai bună și aceasta trebuie să fie adaptată sectoarelor specifice. De exemplu, avem directiva privind apa, diferitele directive existente. Trebuie să existe o modalitate eficientă de a stabili regulile. Știm că sectorul de pescuit poate să-și aducă contribuția, contribuția și pescuitul la scară mică și impactul socioeconomic. Intervine aici, intervine aici și pierderea locurilor de muncă și multe alte lucruri. Dar pentru ca totul să fie bine, avem nevoie de reguli clare și care să fie bine puse în aplicare. Nu trebuie să închidem acest sector pentru pescari. Trebuie să îi sprijinim, să fie sprijiniți la fel cum este sprijinit și domeniul agriculturii. E foarte important să existe o reglementare eficientă pentru sector. E important aici selectivitatea, însă trebuie să se țină cont și de excepții și de impactul socioeconomic. Și aceasta ar fi întrebarea pe care aș avea-o eu pentru comisie dacă impactul socioeconomic e o excepție sau nu în acest domeniu, pentru că ar putea să existe un impact foarte negativ. Mă gândesc la regulamentul Natura 2000. Diferitele tipuri de pescuit sunt și ele, reprezintă și ele o problemă și eu sper că o inovare selectivă va fi înțeleasă ca fiind o modalitate de a asigura biodiversitatea. Și eu îl sprijin pe colegul meu din țările de jos care stă lângă mine și cred că totul trebuie să fie pus în aplicare așa cum trebuie. Domnul Richard Corbett are cuvântul. Vă mulțumesc în primul rând doar legat de Brexit. Cred că aveți dreptate, domnule președinte, să spuneți că Uniunea Europeană nu ar trebui să se oprească acum și asta pentru că un stat membru a luat această decizie nefericită de a pleca, bineînțeles. Însă domnul Mato făcea trimitere la luna martie a anului viitor. Aceasta este data presupusă pentru guvernul britanic să facă acea notificare sub articolul 50 însă nu e data de plecare. Se activează o perioadă de 2 ani de negociere a divorțului. Divorțul divorțurilor. Apoi, există două scenarii. Sau există un acord în acest interval de 2 ani sau nu există niciun acord. Dacă există un acord, atunci acest acord e cel care stabilește data de plecare, care ar putea fi mai târziu, teoretic și mai devreme, dar cel mai probabil va fi mai târziu, astfel încât fiecare să aibă timp, să aibă o tranziție ușoară. Dacă nu se ajunge la niciun acord, atunci dacă nu există o unanimitate în ceea ce privește prelungirea perioadei de 2 ani, Regatul Unit iese fără un acord creându-se astfel pentru toată lumea tot felul de coșmaruri juridice. Ar fi un scenariu mai degrabă catastrofic. Dar acesta e atenuat de faptul că guvernul britanic a spus că oricum va transpune toate regulamentele europene în legislația britanică, la data de plecare din Uniunea Europeană, oricare ar fi această dată. La data de plecare, Regatul Unit va avea aceeași legislație care există la acea dată. Și acestea, dacă sunt adoptate la timp, și acestea vor rămâne în vigoare până când, la o dată pe viitor, ar putea să fie schimbate la nivel unilateral de Regatul Unit sau prin acorduri la care se ajunge cu restul Uniunii Europene. Eu sper că acest scenariu va fi cel la care vom ajunge, așa anume la acorduri care să fie încheiate, pentru că fie ne place, fie că nu trebuie să conlucrăm pe pescuit și pe altele. Natura stocurilor de pește e aceasta, înnoată dintr-o țară spre, din apele unei țări în, ceal, în celelalte. Așa că trebuie să mergem înainte, avem nevoie de o simplificare a regulilor, de o îmbunătățire a acestora și vom vedea ce facem cu consecințele Brexit mai târziu. Un al doilea punct rapid, dacă îmi permiteți, domnule președinte, ce este delegat Comisiei. În Parlament noi suntem foarte atenți în acceptarea actelor delegate. Însă să nu uităm că dacă facem aceste delegări către comisie, dacă există act delegat, putem, avem dreptul de a obiecta și de a bloca procesul. Așa că foarte multe depind de relația între comisie și noi. Dacă nu acceptăm actele delegate, atunci nu înseamnă că noi decidem singuri. Se ajunge iar la codecizie, unde noi decidem împreună cu Consiliul. Și câteodată Consiliul e un partener mai dificil cu care să negociem în comparație cu Comisia. Așa că trebuie să alegem probabil de la caz la caz. Întrebările tale dumneavoastră către comisie sunt foarte importante, însă trebuie să ne facem o idee, să vedem cam unde am putea să înregistrăm progrese spre direcția pe care ne-o dorim. Mulțumim, Richard, o analiză foarte bună și acum Cred că colegii care doreau să se exprime s-au exprimat și dau acum cuvântul comisiei doamnei Eliza Roller și colegului acestea Norman Graham. Eliza, veți răspunde, vă rugăm, aveți cuvântul. Uh, thank you very much and... Mulțumesc, uh, bună ziua tuturor. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. A fost un schimb de opinii foarte interesant. Suntem recunoscători că toată lumea este atât de interesată de acest dosar. Uh, am auzit că în anumite intervenții s-a spus cât de important este acest uh, dosar pentru acest sector. Și așa stau lucrurile. Este unul dintre cele mai importante dosare. Sunt mari așteptări de la noi ca și colegii colegiuitor să gestionăm eficient și rapid acest dosar. Am auzit uh, că s-au adresat câteva întrebări uh, care au legătură unele cu celelalte. Am auzit vorbindu-se despre simplificare, despre regionalizare și despre un echilibru, dacă reușim sau nu să ajungem la el uh, prin această propunere. Noi am explicat Consiliului și statelor membre uh, acest dosar, spunând că este vorba despre un acord de tip pachet, adică se obține regionalizare, simplificare, se pot fuziona toate măsurile tehnice existente într-un singur cadru și în același timp se respectă specificitățile uh, fiecărui uh, bazin maritim și știm exact care sunt acestea. Uh, putem modifica măsurile tehnice, însă cu un preț și prețul este de a ne asigura că avem uh, obiective cantitative care să se alinieze angajamentelor și obligațiilor pe care le avem, că sunt internaționale sau uh, angajamente din domeniul protecției mediului, precum strategia pentru protecția marină și așa mai departe. Deci, uh, cam așa am explicat noi lucrurile în cadrul Consiliului pentru a spune că uh, toate aceste uh, lucruri vin la pachet. Deci dacă ne dorim să modificăm obiectivele cantitative, întregul spirit al gestionării pe bază de rezultate, întregul concept al eficienței și al, al măsurării responsabilităților vor dispărea. Dacă încercăm să modificăm prin codecizie anexele, atunci riscăm prelungirea discuției pentru că anexele sunt foarte complicate și există această tendință ca noi să spunem haideți să încercăm să legiferăm acum, câtă vreme însă nu permitem de fapt regionalizare. Aș vrea să mă mai refer la câteva aspecte pe care le-am amintit. Ce este delegat înspre comisie? Ei bine, nu obiectivele acestui regulament, ci către comisie se delegă doar posibilitatea ca prin recomandări comune emise de uh, grupările regionale să se modifice măsurile tehnice existente. Adică ceea ce avem deja. Nu modificăm nimic prin intermediul actelor delegate, nimic din chestiunile care țin de codecizie, obiectivele sau uh, scopurile pe care ni le-am uh, uh, propus. S-a adresat o întrebare legată de măsurile tehnice incluse în uh, regulamentul cu privire la taxe și cote. Dați-mi voie să vă dau un exemplu specific. În anexa 1 avem uh, o listă cu speciile interzise. Această listă apare an de an uh, în acest regulament cu privire la taxe și cote. Iar ceea ce încercăm noi să facem prin această propunere este să eliminăm această listă din acel regulament și să o integrăm într-o anexă a unui regulament din codecizie ca această anexă să nu poată fi modificată decât prin codecizie, nu și prin acte delegate, ceea ce mă face să ajung la următorul aspect, și anume, în ce măsură se pot schimba lucrurile dacă se schimbă evaluările științifice. Ei bine, prin recomandările comune putem modifica anexele, nu toate, însă cele care țin de uh, regionalizare. Asta dacă evaluarea științifică este pozitivă, adică ni se spune că nu va exista un impact negativ asupra mediului marin. Însă, ă, totul trebuie să fie aliniat obiectivelor și scopurilor stabilite prin uh, partea de codecizie a regulamentului. Acest lucru este esențial uh, de reținut. Da, Comisia va putea să schimbe anexele prin acte delegate, da, statele membre vor putea să emită recomandări comune pentru a modifica aceste anexe, însă principiile, obiectivele și uh, scopurile propuse prin codecizie vor rămâne parte a codeciziei. Și acum câteva aspecte succint. Raportorul a menționat faptul că transpunerea recomandărilor care țin de măsurile tehnice pentru NAFO și GFCM uh, trebuie uh, luate împreună. Ei bine, chestiunea este foarte tehnică. Transpunerea uh, noastră a NAFO apare în articolul 38, dar GFCM nu, am greșit, spune vorbitoarea. Transpoziția NAFO apare într-un articol mai devreme și transpoziția GFCM, transpunerea GFCM uh, apare în articolul 38, deci nu le avem împreună în text, ci în uh, părți separate ale propunerii. Dar ambele sunt uh, acolo. Apoi mă mai uit la întrebările raportorului. Da, în ceea ce privește lista completă a regulamentelor și a corespondențelor, uh, ne-am bucurat să vă putem transmite din nou această listă, o vom face cât se poate de uh, repede. Și în cele din urmă, cred că am răspuns la toate întrebările dumneavoastră, însă sunt gata să revin la microfon în cazul în care nu am răspuns chiar la toate întrebările adresate. Vă mulțumesc foarte mult! Voi da mai întâi cuvântul uh, raportorului, domnului Mato, așa se obișnuiește. Deci, uh, Gabriel. Presidente, una, <clears throat> una cuestión al amigo Torvald. Mulțumesc, am o întrebare către prietenul Torvald. Nu sunt înger, sunt arhanghel, domnule președinte, care e mai mult decât un simplu înger. Însă arhanghelul și-a făcut munca, cred eu, și mi-a arătat lumina mi-a arătat că drumurile noastre erau diferite și trebuia să rectificăm și am avut de rectificat. În legătură cu Brexit, cred că din toată dezbaterea am, tot uh, referit la Brexit sau nu s-a înțeles bine sau m-am explicat eu rău sau și una și alta, că aici sunt poziții diferite, dar cred că cu toții suntem de acord uh, cu un lucru și e clar că când vorbim de Brexit, niciun caz nu am uh, utilizat această formulă, în fine, a reavoinței. Ce am spus eu foarte clar, am spus că Brexitul este un fapt. Deci nu trebuie să ne oprim, nici nu trebuie să modificăm, ci să continuăm munca uh, așa cu existența Brexitului. Bun nu trebuie. Fiecare are, are propria noastră teorie și are propria sa teorie. Unul poate să creadă că se va produce Brexit-ul, altul că nu, dar un lucru e clar și anume că trebuie să găsim o formulă prin care, uh, sigur, gândindu-ne la Regatul Unit în uh, globalitatea sa, așa cum nu s a întâmplat nimic, între ghilimele, Totuși, trebuie să ne gândim și la o formulă prin care, uh, peste un an sau peste doi sau o perioadă de tranziție, atâta timp când nu se modifică lucrurile, astea, situația, dacă ei vor pleca, va trebui să adoptăm modificările necesare. Dar e clar că Brexitul va fi oricum de folos ca să nu ne băgăm capul în nisip și să nu utilizăm argumentul ca argument ca să nu, facem, nu ne facem treaba, ci din contră. Sigur că din punct de vedere politic ă, tot ce facem noi poate avea multe efecte transversale. Spunea și Richard Corbett, oricum ar trebui să existe aceeași transpunere, ă, normele ar continua să fie în vigoare Oricum, ă, acest, acest termen tehnic se vor utiliza și în acordurile post-Brexit, dar trebuie să analizăm consecințele pe care le are Brexitul pentru sectorul pescuitului. Și în al doilea rând, e vorba de măsuri tehnice și situația de la ora actuală este cea care este. Sigur, ne gândim la ce se va întâmpla în viitor, dar lucrăm cu prezentul cred că aici putem uh, risipi toate dubiile, nu? Că nu va exista niciun fel de problemă din acest punct de vedere. Vom continua, ne vom continua treaba ca și până acum. Renata Mriano spunea că acest regulament uh, generează mari așteptări. E adevărat, da, a stârnit mari așteptări și noi avem o mare responsabilitate să nu dezamăgim aceste așteptări și sigur că trebuie să subliniem care, foarte clar care e rolul Parlamentului European. Mă voi referi și la ce a răspuns Comisia, dar mă preocupă eh, modul în care văd ei eh, rolul Parlamentului. Sigur că suntem cu toții de acord cu simplificarea. Bun, din păcate nu mi s-a răspuns nimic în legătură cu asta, dar ce se întâmplă cu inventarele tot nu știu că le promiseseră din 19 aprilie, sper să o, facă în curând, că ne vor facilita munca, însă sigur, regulile sunt foarte complexe și sigur, trebuie să știm cum se va proceda exact. Și acum Uh, putem trece, dacă doriți, la regionalizare. Ani vorbea așa de consecințele socioeconomice, spuneam și eu de la început, se vorbește mult de mediu, să trebuie să ne gândim și la mm, efectele socioeconomice. Acum, în ce privește regionalizarea, e adevărat, situația e foarte dificilă și să vedem cum ajungem la acest echilibru între simplificarea normelor deci să existe, și să existe și o regionalizare care pe baze clare, și aici încep să răspund comisiei, pentru că, sigur, nu se vor modifica obiectivele și țintele și atunci trebuie să clarificăm foarte bine care sunt obiectivele și țintele cu care uneori nu suntem de acord. În plus, dumneavoastră ne spuneți că tra- tra- transpunerea nu se petrece prea bine sau în cazul actelor delegate întotdeauna există posibilitatea de a prezenta obiectivele. Nu, știm care este procedura și sincer cred că din punct de vedere al Parlamentului nu e nimic flexibil și nimic util. Tot ce trebuie să încercăm noi este cel mai dificil de obținut și anume un echilibru clar între baza aplicabilă tuturor și să existe și o marjă de manevră în ce privește regionalizarea, adică fiecare să dispună de flexibilitate ca prin intermediul regionalizării, care e o invenție foarte bună, prin intermediul ei să poată acționa fără a fi încorsetați încă, însă sub argumentul că uh, nu există uh, aceste constrângeri să se modifice to- to- toate. Argumentul care dava la, la Elisa, la reprezentanta de la Comisiune, de că... Deci, uh, reprezentanta Comisiei a spus, atenție, să nu intrăm în anexele ca să nu, în anexe ca să nu complicăm prea mult lucrurile. Eu zic, hai să complicăm lucrurile dacă trebuie, că anexele sunt parte importantă acestui regulament. Dacă comisia așteaptă să nu intrăm în anexe, cred că o vom dezamăgi. Sigur că trebuie să stabilim norme minime și trebuie să vedem uh, câtă flexibilitate să, să, să dispunem. Dar asta trebuie să uh, o facem noi. Sper că e foarte clar e un pachet, e un singur cadru, sunt obiectivele cantificabile, cuantificabile, mă scuzați foarte bine și pot fi de acord cu asta, dar trebuie să vedem în ce termeni uh, discutăm despre aceste obiective. Peter se referea la articolul 24 și anume echipamentul uh, de pescuit uh, inovator vorbea și despre pescuitul cu impulsurile electrice, dacă, nu mă, dacă mă ajută memoria, în fine, trebuie văzute riscurile și posibilele pagube, cred că asta nu va fi o problemă și termin cu regionalizarea. Eu totuși, în ce privește regionalizarea, cred că spunea Renata asta, trebuie să dispună de reguli comune ca să aibă sens regionalizarea asta și asta definește clar ce trebuie făcut. Dacă întrebăm olandezii, pe ei preocupă speciile pelagice. Dacă întrebăm francezii, pe ei preocupă altceva, pe italieni altceva și pe fiecare ne preocupă alt lucru. Cred că sub umbrela asta regionalizării nu putem permite ca statele membre să facă ce le trece prin cap. Cred că asta ar fi o mare eroare a regionalizării. Acestea fiind spuse, cred că pe baza regionalizării Trebuie să permitem să existe mai multe flexibilitate în ce privește aplicarea multor norme care astăzi uh, sunt prea constrângătoare. Uh, ăsta ar fi obiectivul final. Eu cred că totuși nu e ușor, dar cu toții împreună vom putea cumva să ajungem la obiectivul comun și cu asta mă opresc aici. Eu, Gabriel. Euh, Annie avea une... Mulțumesc, Gabriel. Am înțeles că mai dorea cineva să facă o precizare, dar nu, se pare că s-a răzgândit sau nu? Vrei să iei cuvântul? Doream doar să menționez ceva. Atunci când uh, vorbeam despre regionalizare și excepții, uh, Directiva cu privire la habitate a fost un element foarte important. Va fi unul important și aici. Sunt regiuni care depind de biologi care n-au nimic de a face cu sectorul pescuitului, ori aceste regiuni s-ar putea găsi într-o situație foarte dificilă. Am adresat această întrebare comisiei, însă vreau să spun că sunt foarte mulțumită de munca raportorului și de faptul că dorește să ia în calcul acest aspect. Domnul președinte, mulțumesc Ani, mulțumim și raportorului, firește mulțumim și comisiei acest dosar va continua cu sau fără Brexit. Continuăm. John se pare că nu e. sau nu. Petr se ocupă de asta. E vorba despre un acord între Uniunea Europeană și uh, Norvegia cu privire la uh, accesul uh, reciproc a pescuit în Skagerrak pentru navele care arborează pavilonul Danemarcei, al Norvegiei și al Suediei. Uh, raportorul Jorn Dorman Iar pe 8 septembrie, coordonatorii au uh, hotărât că acest raport va fi însoțit de o rezoluție. Domnul Dorman, din păcate, nu poate să fie astăzi aici. Peter Van Dalen uh, este cel care va prezenta acest raport în locul său, la fel ca și proiectul de recomandare în legătură cu uh, acordul cu Norvegia cu privire la zona Skagerrak. Odată ce va ieși lumea din sală, voi da cuvântul domnului Van Dalen. Vă rog, dacă doriți să discutați, nicio problemă, faceți-o doar în afara sălii. Asta pentru în toate apele pe care acesta le uh, acoperă. Practic, astfel susține drepturile istorice ale acestor pescari. Prin urmare, raportorul a considerat că este necesar să mai adauge câteva elemente legate de comerțul dintre Norvegia și Uniunea Europeană. Uniunea Europeană și Norvegia se bucură de relații foarte strânse, mai ales prin accesul Norvegiei la piața internă a Uniunii Europene, prin uh, acordurile sale. Însă raportorul consideră că există anumite distorsiuni în relațiile comerciale. Reciprocitatea pentru pescuit în aceste ape ar trebui să însemne și acces la piață în Norvegia, însă vedem cum Norvegia încă mai are taxe vamale ridicate pentru produsele agricole din Europa în special. Alimentele și uh, peștii reprezintă o parte foarte importantă a pieței interne. Norvegia beneficiază foarte mult de pe urma vânzării uh, peștilor în uh, Uniunea Europeană iar raportorul consideră că uh, această deficiență ar trebui uh, abordată atunci când va avea unea ocazia să facă asta. Este vorba poate de momentul semnării acordului de reciprocitate cu privire la pescuit în uh, zona Skagerrak. În cele din urmă, raportorul vă invită să îl contactați în cazul în care aveți întrebări. Eu voi asculta cu atenție comentariile dumneavoastră pentru a le putea transmite mai departe raportorului, să vedem dacă sunt de deci, ce întrebări la acest moment. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul Cun. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și lui Peter Van Dalen și raportorului. Acest acord de pescuit are o tranziție îndelungată și Peter ne-a spus acest lucru încă din 66, ne gândeam la această durată de 35 de ani. Și am ajuns uh, la un acord în acest sens, care a, a expirat și apoi a fost de două ori prelungit, cu câte 5 ani de fiecare dată, până în anul 2012. Apoi, acordul în 2009, uh, din punct de vedere formal, a fost abolit cu Norvegia și apoi în 2011 a ieșit din vigoare. Iar acum se negociază un nou acord. 2013 acesta a fost uh, ratificat, apoi în 2014 semnat. Trebuie să știm că există o nouă perioadă din, până în 2022 și vorbim de o nouă prelungire cu șase ani. Asta în cazul în care unul dintre partenerii de acord iese din acest acord cu un an înainte de ieșirea acestuia din vigoare. Întrebarea din partea mea, o întrebare și pentru comisie, e următoarea. Care sunt condițiile în care se negociază acest pescuit reciproc. Norvegienii și Uniunea Europeană trebuie să respecte legislația europeană a Norvegiei și Suediei, conform regulamentului de bază cu interzicerea aruncării peste bord. Peste bord. Și aceste două regiuni, Skagegar și Kattegat, sunt, fac parte din regiunea vizată din, și din planul pentru uh, Marea Baltică. Acesta urmează să-l avem, nu e subiectul acestui acord. Acordul reglementează accesul vaselor din Norvegia, uh, Suedia și Danemarca, acea zonă de 4.000 de la linia de bază, 4.000 marine. Apoi, în afară de măsurile de control, despre care tocmai am discutat, Există și acestea. și acestea vor fi puse în aplicare în funcție de situația juridică a juridica diferitelor țări care intră aici în discuție și nevoie de consimțământul Parlamentului European. Înseamnă că la sesiunea de la Strasburg va trebui să votăm, să vedem dacă aceste condiții contractuale, așa cum au fost ele negociate, sunt cele bune. Raportorul cred că a formulat toate acestea foarte bine, domnul Dorman, pentru că ne spune dorim să primim un raport din partea Comisiei și în legătură cu diferite intervaluri temporale, și anume ce fel de consecințe a avut acest acord pentru ambele părți, pentru Uniunea Europeană, reprezentată de Norvegia și Suedia, și, bineînțeles, și pentru Norvegia, și cum funcționează controlul. E posibil să existe și controle din partea Norvegiei pentru celelalte vase de pescuit și invers. Am avut aici pe, pe ministrul pescuitului din Norvegia și eu și Peter i-am pus întrebări și le-am spus atunci, lăsați-ne și pe noi să vă controlăm, însă dumneai nu ne-a răspuns la această întrebare. Totul are de-a face și cu piața internă, cu importurile, cu exporturile de pește și produse din pește în respectivele țări și există anumite consecințe acolo. Și dacă Norvegia, după acordul EFTA, este o piață internă, atunci trebuie să accepte cadrul legislativ al uh, pieței interne. În primul rând mobilitatea, apoi Uniunea Vamală, să ridice taxele vamale pentru diferitele tipuri de pești și produse de pescuit, de exemplu la importurile în Norvegia. M-ar interesa foarte mult aceste aspecte. Și apoi avem acele acorduri bilaterale pe care un stat membru care ne părăsește acum trebuie să le negocieze sau ar dori să le negocieze. Și cred că trebuie să fim foarte atenți aici. Vă mulțumesc! Ole Christensen. Ole Christensen. Mulțumesc. Nu știu dacă pot să vorbesc astăzi daneză. Se poate? det har vi ingen problemer i. Men jeg undrer mig måske en lille smule lidt som... No translation? Okay, we try in English. I cannot speak Spanish, so I try English. <laughs> nu pot vorbi spaniolă, așadar voi vorbi engleză. Firește, susținem recomandările acestui uh, acord. E important Și așa cum a spus și raportorul, trebuie să respectăm drepturile istorice de pescuit. Sunt complet de acord. Însă e ceva ce nu înțeleg. Și anume, ați menționat uh, taxele vamale pentru produse agricole. De ce gestionăm acest subiect într-un acord de pescuit? Mi se pare puțin bizar. Din câte știu, tocmai s-a încheiat un acord provizoriu între Uniunea Europeană și Norvegia în legătură cu toate aceste subiecte. Deci nu pot să pricep de ce punctele 4 și 5 din rezoluție apar aici. Deci, aceasta este întrebarea mea. De ce? Vă mulțumesc. Mulțumim, Ole. Toți colegii care au dorit să intervină au putut să o facă. Prin urmare, voi da acum cuvântul lui uh, Jacques Pervo, care reprezintă Comisia Europeană. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Voi încerca succint să explic contextul acestei propuneri. Este vorba de continuarea elementele principale din acordurile anterioare, care deja datează din 66, uh, cum uh, s-a spus. Principalul element al acordului este accesul până la 4.000 nautice de la uh, linia de bază pentru navele din Norvegia, Danemarca și Suedia. Deci acest acord a fost deja semnat, după cum s-a spus, în ianuarie 2015 și aplică și se aplică provizoriu până când va exista o hotărâre finală. În ceea ce privește legislația, practic am putea spune că există două părți în um, Skagerrak. Pe de o parte avem apele norvegiene și apele Uniunii Europene adică o parte din apele daneze și o parte din apele suedeze. În partea norvegiană se aplică legislația norvegiană și vaselor uh, europene, iar în partea europeană, adică în apele daneze și suedeze, se aplică legislația europeană și navelor norvegiene. Este firește clar că ar fi de preferat ca regulile să fie egale, ori deocamdată nu așa stau lucrurile. În acest acord se prevede faptul că părțile vor încerca să armonizeze acolo unde se poate regulile pentru pescuit în această zonă. De asemenea, putem spune că atunci când navele norvegiene ajung în Danemarca sau în Suedia, sunt uh, supuse uh, unor măsuri de control care au fost uh, înființate de Comisia pentru Atlanticul de Nord-Est. În ceea ce privește preocupările legate de taxele vamale și comerț, ei bine, mă voi abține de la a da detalii, și pot doar să spun că am luat notă de aceste preocupări. Firește de fiecare dată când purtăm discuții cu Norvegia sau negocieri, încercăm să ajungem la un echilibru potrivit între ceea ce își doresc ei și ceea ce ne dorim noi, ținând cont, firește, și de accesul la piață. Vă mulțumesc! Mulțumim! Dau din nou acum cuvântul colegului nostru Peter Van Dalen, care poate să ne vorbească și despre rezoluție. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor care și-au exprimat uh, punctul de vedere. Aș dori să le mulțumesc și pentru comentarii și întrebări. Domnul Kun avea dreptate atunci când a vorbit despre simplificare și despre nevoia de a avea controle uh, și supraveghere adecvată în relația cu Norvegia. Comisia deja a reacționat însă la uh, acest subiect. Apoi, uh, criticile legate de punctul 3 și 4 din proiectul de raport Probabil că raportorul va fi de acord uh, cu parte din preocupările legate de taxele vamale care sunt percepute pentru uh, produse alimentare, pentru că la produse alimentare ne referim și la pești. De aceea există aici preocupări uh, menționate în acest uh, raport. Dacă doriți să faceți amendamente, cu siguranță sunteți invitați să o faceți, însă raportorul mi-a spus că în legătură cu produsele alimentare, e bine, aici vorbim și despre anumite uh, produse de pescuit, iar în discuția ce se poartă, aceste chestiuni uh, nu se leagă de ceea ce se discută în contextul uh, spațiul economic european. Dar voi lua în calcul toate comentariile colegilor, le voi transmite colegul meu, John, și apoi vă voi spune ce s-a, ce s-a mai întâmplat. Mulțumim. Calendarul este următorul, depunerea amendamentelor uh, până pe 12 octombrie, adică poi mâine. Vot în uh, comisie pe 9 sau 10 noiembrie și vot în plen în decembrie. Am terminat, stimați colegi, așadar, discuția legată de acest raport. Și cred că suntem uh, puțin înaintea programului și nu știu sigur dacă domnul Sidirec a sosit deja. Da, se pare că tocmai se instalează pentru a ne vorbi despre pescuitul ilegal. Euh, Vă reamintesc că este vorba de o discuție care va avea loc cu ușile închise. Donc, euh, comme il est à huis clos, bah. euh que ceux qui doivent sortir sortent. rog, cine trebuie să iasă, să iasă, cine rămâne, să rămână.